La... Mulțumesc, domnule comisar. Se încheie aici dezbaterea. Conform ordinii de zi, urmează întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind reprogramarea fondurilor structurale cu scopul de a combate mai bine șomajul în rândul tinerilor și de a susține IMM-urile. În primul rând, dăm cuvântul doamnei Hübner, 5 minute. Uh, thank you, Aș dori să încep prin a spune că nu avem nicio îndoială că Europa are nevoie de creștere și la ultimul summit um, s-a recunoscut că orice consolidare uh, bugetară trebuie să se facă uh, cu scopul obținerii creșterii pentru că altfel uh, capitalul productiv și capitalul uman, mai ales al Uniunii Europene, va continua să fie în pericol și aici cei mai amenințați sunt tinerii. Ca urmare este nevoie de eforturi la toate nivelurile pentru ca uh, Uh, guvernele să poată să profite cât mai mult de politicile finanțate prin fonduri europene. Președintele Comisiei Europene a spus, spre surprinderea noastră, că există 82 de miliarde de fonduri structurale necheltuile, necheltuite, 22 de la Fondul Social European, ceea ce înseamnă uh, un procent important uh, din uh, alocarea pentru această perioadă de programare și 60 de uh, miliarde din uh, Fondul European de Dezvoltare Regională. De fapt, nu este vorba despre fonduri necheltuite, ci despre fonduri necheltuite încă. Uh, și dacă ne uităm mai atent la acest anunț, înțelegem că aceste fonduri nu au fost încă alocate unor proiecte concrete, însă au fost deja repartizate pe programe și pe priorități operaționale și înțelegem că această uh, alocare pe proiecte concrete se face în principal prin intermediul pro- procedurilor de achiziții publice, ca urmare, este destul de, durează destul de mult timp. Uh, și înțelegem că uh, acel procent de 70% Uh, pe de o parte și 78% pe de altă parte din cele două tipuri de fonduri structurale uh, au fost deja repartizate, ca urmare niște angajamente juridice au fost deja luate și cerem uh, Comisiei să facă o analiză mai clară a um, acestei reprogramări din câte înțelegem, creșterea și crearea locurilor de muncă sunt prioritățile clare pentru următoarea perioadă de programare, însă înțelegem că potențialul politicii de coeziune al uh, potențialul politicii de coeziune de creare, de creștere și de locuri de muncă trebuie să fie exploatat la maxim. Și sumele care au fost planificate deja. Sumele despre care a fost vorba au fost deja planificate și deja repartizate de către statele membre. Ca urmare, anunțul care a fost făcut a provocat surpriză și, și confuzie. În cadrul acestei crize, Parlamentul European a susținut toate uh, propunerile care au venit de la Comisie și care au uh, avut ca obiectiv să aducă un răspuns uh, crizei. În contextul creșterii ratei de cofinanțare, lucrăm uh, îndeaproape cu uh, Comisia și cu Consiliul pentru crearea facilității de partajare a riscurilor, care ar putea fi uh, un element favorabil pentru statele membre. Suntem uh, conștienți de problemele de absorpție care există, a fondurilor structurale care există în anumite state membre și înțelegem că țări ca uh, România, Bulgaria, Grecia, Italia trebuie să fie sprijinite pentru a depăși uh, această problemă printr-o investiție mai judicioasă a fondurilor structurale. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul comisar Han. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această întrebare, mai ales pentru că ea oferă o ocazie foarte bună pentru a arăta care este potențialul de creștere în politica regională. Însă trebuie spus că politica de dezvoltare regională a fost dintotdeauna orientată înspre creștere și va fi așa și în viitor. Totuși, mai mult ca niciodată, în momente ca cele de acum, este necesar să Um, stimulăm creșterea. Europa are nevoie de creștere și este foarte important să uh, prevenim o posibilă ușoară recesiune. Și este vorba aici de două lucruri. Odată promovarea IMM-urilor um, și, în al doilea rând, este uh, șomajul în rândul tinerilor care uh, Uneori, în anumite state membre, ajunge până la 50%. Acest lucru dorim să-l combatem. Avem nevoie de, nevoie de o stimulare, de un sprijin în aceste domenii. Să vă dau un exemplu. Avem 23 de milioane de IMM-uri în Europa și aproximativ 23 de milioane de șomeri. Dacă am reuși, să spunem așa, simplifica uh, simplificat, dacă am reușit să facem în așa fel încât fiecare IMM să poată crea un singur loc de muncă, problema șomajului în Europa ar fi mult mai puțin grav, ar fi aproape rezolvată. De aceea am spus că în anii următori va trebui să facem eforturi mai mari și mai țintite pentru a îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor noastre și pentru a asigura astfel creșterea în Europa, pentru că nu există o stabilitate pe termen lung fără o creștere calitativă și cantitativă semnificativă. Șefii de stat și de guvern au propus ca acele fonduri care nu sunt alocate unor fonduri concrete, da, s-a spus corect, 22 de miliarde din Fondul Social European și 60 de miliarde din Fondul de uh, Coeziune și de Dezvoltare Regională, e bine, aceste fonduri să fie reverificate uh, Este, clar, este corect că aceste fonduri sunt alocate unor programe, dar nu sunt alocate unor proiecte concrete. Drept urmare, ar putea fi o abordare legitimă să spunem, să vedem dacă nu putem îmbunătăți uh, structura uh, alocării acestor fonduri. Iar Comisia a propus să ajutăm mai ales acelor state membre cu expertiza pe care o avem la Comisia, așadar să ajutăm acele state membre care au cel mai mare șomaj în rândul tinerilor. Pentru că în momente atât de critice trebuie să putem utiliza toate uh, mijloacele de care, dus, uh, de care dispunem. Am oferit acest lucru, am făcut această ofertă statelor membre, ele le-au acceptat, se vor duce discuții foarte concrete în următoarele uh, săptămâni dar, după cum spuneam, depinde de statele membre dacă doresc să-și adapteze programele, dacă doresc să uh, își orienteze programele țintit în aceste două domenii, combaterea șomajului în rândul, în rândul tinerilor și stimularea IMM-urilor. Și aș dori să mulțumesc și Parlamentului European pentru uh, sprijinul acordat pentru a lua măsuri rapide care să ajute IMM-urile și, să, uh, și care au permit o creștere a ratei de cofinanțare, ceea ce ne-a ajutat să trecem dincolo de uh, crizele de lichiditate. Vă, așadar, noi suntem dispuși să ajustăm, să adaptăm programele în această direcție. Dacă statele membre doresc acest lucru, Comisia este dispusă să facă acest lucru, dar pot să vă rog, doamnelor și domnilor, uh, eurodeputați, să participați la acest proiect al combaterii șomajului în rândul tinerilor și a stimulării competitivității în rândul IMM-urilor. Vă mulțumesc! Grazie, comisario. Ora gli oratori hanno... Vă mulțumim, domnule comisar. Dau cuvântul acum vorbitorilor în numele grupurilor politice. Începem cu PP. Domnul Van Nistelrooy. Collega's, de, de intervenție van vanavond este er vooral één om wat duidelijkheid. Mulțumesc foarte mult. Scopul este crearea de mai multă claritate. Doamna Hübner s-a referit la problema cheie. Dorim să știm cum anume dorește Comisia Europeană să um, dea drumul la 82 um, de miliarde de euro pentru a crea stimulente acum. Ați venit în această seară la noi și spuneți că lucrăm uh, în parteneriat. Spuneți că veți colabora cu firme, cu universități, cu organe, organe regionale. și că uh, nu va fi vorba de un euro, ci de patru euro la diferite programe. Este vorba, vă dați seama, v-ați dat seama însă că programele sunt stabilite pentru 2012 și 2013. Nu puteți pur și simplu să luați bani de aici și de acolo pentru că e vorba de programe care au fost uh, deja pregătite și deci vom avea o problemă de încredere dacă procedăm în acest fel. De unde veți uh, scoate aceste fonduri? Este o chestiune de contabilitate aici sau veți uh, avea o abordare de la țară la țară? Veți analiza situația din Germania, Franța, Olanda? de exemplu. Însă, uh, foarte multe proiecte sunt uh, în derulare. De fapt, eu aș vrea să știu uh, câtă marjă de manevră credeți că aveți ca să mutați de colo-colo aceste sume. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele Alianței Progresive a Socialiștilor și Democraților pentru Europa are cuvântul doamna Crel, 3 minute și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Aș dori să mă refer la trei puncte în ceea ce privește această întrebare orală. În primul rând, salut faptul că Comisia a pus în prim plan uh, combaterea șomajului în rândul tinerilor crearea de speranță pentru tinerii, uh, crearea de speranță pentru viitor, pentru tineri este important acum. Salut și faptul că din ce în ce mai des Comisia vede că nu numai uh, politica de austeritate este importantă în momente de criză, ci și investițiile. Iar aici IMM-urile sunt pe primul loc pentru că ele creează cele mai multe locuri de muncă și sunt foarte importante pentru dezvoltarea economică. Însă, mă întreb deschis și clar, așa cum s-a scris și în mass media, domnul Barroso a lăsat impresia că ar putea să facă rost de 82 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană cu ideea că, de fapt, în politica de coeziune, oricum acești bani nu sunt folosiți și ar putea fi luat și s-ar putea uh, sprijini IMM-urile și șomajii tineri, uh, șomerii tineri. 82 de miliarde este aproape un sfert din, între, din întregul buget al politicii de coeziune până în 2013. Dar din câte știu eu, acești bani sunt legați în proiecte și programe. Cum organizăm acest lucru astfel încât regiunile brusc să spună a, facem cu totul altceva? Și Uh, acolo unde uh, nu sunt atât de mulți tineri șomeri, renunțăm la aceste fonduri și uh, le dăm altor țări. Și trebuie să vă spun că reacțiile din partea regiunilor au fost um, foarte uimite. Oamenii erau surprinși. Am primit telefoane și am fost întrebată ce facem, ce se întâmplă. Politica de coeziune a fost una dintre cele mai de succes politici și a fost cea mai vizibilă dintre aceste politici. Uh, ea a creat încredere și dacă noi uh, lăsăm impresia că până acum politica de coeziune nu a fost bine făcută uh, și că oricând mai rămân câteva miliarde, e bine, acest lucru nu creează încredere, ci nesiguranță. Mai ales atunci când mă gândesc la faptul că pentru negocierile bugetare pentru acest an Consiliul Uh, nu dorește să uh, ofere un buget atât de mare cum uh, a fost considerat de către Comisie și de către Parlament și asta și pentru proiecte care sunt deja încheiate. Este nevoie anul acesta de 15 miliarde de euro și sunt la dispoziție numai 5. Și când aud aceste lucruri, mă întreb cum putem lăsa impresia că statele membre ar putea renunța uh, Uh, la fonduri uh, din politica de coeziune sau ar putea să pună la dispoziție mai multe fonduri în acest sens. Eu cred că trebuie să continuăm politicile pe care le-am început. Bineînțeles că să sprijinim uh, crearea de locuri de muncă pentru tineri, dar să nu creăm mai multă incertitudine în state care oricum sunt într-o criză. Vă mulțumesc. În numele ALDE, doamna Mănescu

Grazie per il gruppo Verde. Mulțumesc în numele verzilor, doamna Schroeter, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut faptul că Consiliul a preluat propunerile Parlamentului și dorește să combată șomajul în, tânăr, în rândul tinerilor. Și salut și propunerea domnului Barroso, care a citat garanția pentru tineri, care a fost de altfel menționată într-un raport al verzilor în Parlament. Însă, eu cred că mai ales tinerii dezavantajați trebuie să fie în prim plan. Iar pentru asta avem nevoie de acțiuni decentralizate, care sunt mult mai uh, adaptate la această situație. Banii trebuie să rămână la fața locului și să fie utilizați acolo, dacă la fața locului se consideră că acest lucru uh, este necesar. Acest lucru aș dori să îl spun domnului Barroso. Grupul nostru sprijină de, con, uh, decizia uh, Consiliului cu privire la economia verde. A fost un raport din inițiativa al verzilor care a fost adoptat cu mare majoritate în urmă cu doi ani în Parlament, uh, care a menționat pentru prima dată acest lucru. Așadar, Uh, pe, noi susținem ca fondurile structurale să rămână acolo unde sunt, este nevoie de ele, să se sprijine economia verde, ecologică și mai ales pentru IMM-uri. Acest lucru ar fi esențial pentru că numai așa IMM-urile pot să fie competitive. Banii nu pot fi aruncați pe fereastră. Avem nevoie de proiecte durabile de care să poată profita și generațiile viitoare. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Domnul G. două minute. Comisar. Doamnă președinte, domnule comisar, este normal să se decidă o redistribuire a fondurilor de către comisie, iar Parlamentul să fie pus în fața faptului împlinit, ni se spune că uh, 82 de miliarde de euro nu au fost cheltuite și nu vor fi cheltuite până în 2013. Și ni se cere să vă credem pe cuvânt. Eu însă am nevoie de ceva mai multe uh, clarificări. Cum este posibil să spuneți cu exactitate că în 2012 să, să spuneți în 2012 că aceste fonduri nu vor fi cheltuite până la sfârșitul perioadei de programare. Trebuie să vă spun că niciuna din regiunile beneficiare inițial a acestor fonduri nu va trebui să fie uh, pedepsită prin această redistribuire. Iar motivul acestei redistribuiri nu este oare altul? Nu este vorba despre o intenție de a atenua efectele devastatoare ale politicilor de austeritate implementate în toate statele Uniunii Europene în vederea diminuării efectelor crizei. Ei bine, cred că ar fi fost mai judicios să se mobilizeze resurse noi resurse noi care să financeze politici reale de creștere și de ocupare a tinerilor și mă gândesc la resurse noi de tipul taxei pe tranzacțiile financiare pe care o solicităm de atâta vreme și care încă mai trebuie concretizată. Mulțumesc! Mulțumesc. Au acum uh, cuvântul ceilalți vorbitori înscriși pe lista lor de cuvânt. Domnul Țeller, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Mă uimește faptul că trebuie să amintim întotdeauna și din, din, din nou și din nou ce este politica uh, uh de coeziune și ce sunt fondurile structurale. E bine, ea trebuie să creeze coeziune în Uniunea Europeană și, uh, de asemenea, să creeze, să stimuleze creșterea și ocuparea în regiunile defavorizate. Mai ales în anii uh, crizei, această, uh, această politică și-a arătat meritele. În multe, în multe regiuni, aceste fonduri nu ar exista fără politica de coeziune. Iar Uh, distribuția fondurilor structurale se face prin programe operaționale, astfel încât fiecare regiune își are propria strategie. Uniunea Europeană, statele membre și regiunile lucrează în parteneriat și creează astfel o valoare adăugată europeană reală. Iar această politică se bazează și pe o fiabilitate a mijloacelor financiare și a programării. De aceea pe mine mă uimește când statele membre și Comisia încearcă să folosească fondurile structurale ca pe o pușculiță pentru diferite politici uh, cu care uh, vin. Iar acest lucru nu, uh, nu face bine acestei uh, politici pentru că cei de la fața, locuri, la fața locului au de suferit de pe urma acestei incertitudini. Bineînțeles, uh, obiectivele sunt meritoase, IMM-urile, uh, șomerii tineri, dar acest lucru nu poate fi uh, obținut decât prin parteneriatul între regiuni, state membre, comisie și instituții europene și așa mai departe. Numai regiunile știu ce este nevoie să se facă în acele regiuni politica de coeziune este singurul um, factor de coeziune, instrument, de solid, uh, instrument care asigură solidaritatea în întreaga Europa și nu ar trebui să se renunțe la acest lucru prea ușor. Vă mulțumesc. Grazie per un minuto e trenta l'onorevole. Vă mulțumesc. Un minut și jumătate. Doamna Irigoyen Perez. Eu, stimați colegi, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Fără tineri nu există viitor și suntem convinși că, ă, dat fiind șomajul atât de mare în rândul tinerilor, e posibil ca Europa să nu fie durabilă nu este suficient să facem simple reforme ale muncii, pentru că uneori, cum s-a întâmplat în țara mea, aceasta precarizează și mai mult situația tinerilor. Realitatea este că uh, rata șomajului în Europa este de 26% în medie. În țara mea, Spania, suntem la 49%. Este păcat de acești tineri care sunt talentați și nu găsesc soluții ar trebui să adoptăm măsuri cât de urgent posibil ca să susținem uh, găsirea de locuri de muncă pentru tineri și susținerea, de asemenea, să susținem IMM-urile. Trebuie să adaptăm formarea la uh, câmpul muncii. Este nevoie de un sistem de formare mai echitabil care să elimine de asemenea diferențele dintre sistemul de învățământ public și cel privat. Trebuie de asemenea să fie implicate întreprinderile și să fie susținută mobilitatea studenților. Ar, ne-ar interesa să știm ce parte din suma menționată de Comisia corespunde Spaniei. Ce procent din aceste 82 de miliarde de euro care mai trebuie atribuite vor fi atribuite Fondului Social European? și ce procent va reveni Spaniei. Și cum consideră Comisia uh, că este bine să integreze actorii sociali, regionali și locali în acest proces? Domnule comisar, aștept acțiuni rapide, hotărâte și viabile. Nu mai putem pierde nici măcar o zi. Mulțumesc. Un minut, domnul Törer. Frau Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, o inițiativă a liberalilor a fost cea care a arătat că um, rata de absorpție în anumite state membre este foarte scăzută și în calitate de raportor am arătat cauzele pentru acest lucru. Acum este necesar ca Comisia să fie activă în acest domeniu. Noi sprijinim, noi sprijinim ca în Grecia, în România, în sudul Italiei să se acționeze în sfârșit să se orienteze uh, uh, fondurile înspre IMM-uri, înspre combaterea șomajului în rândul tinerilor și așa mai departe. Aici trebuie să acționăm. Esențial este să se creeze capacități și competențe pentru a rezolva problemele. Impresiile pe care le au cetățenii uh, sunt, de exemplu, în Grecia că economia reală nu funcționează, că măsurile nu funcționează, că măsurile luate de guvern nu sunt implementate. Esențial este, doamnelor și domnilor, nu să apăsăm pe uh, pedal, pe accelerație, uh, trebuie să și schimbăm vitezele cum trebuie, astfel încât economia reală să fie dezvoltată, competitivitatea să fie îmbunătățită, iar problema să fie eradicată de la rădăcină. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Miranda, un minut. Europa tiene estos momentos... Domnule comisar, în prezent, Uniunea Europeană beneficiază de cea mai bine pregătită generație de tineri din toate timpurile, dar și de uh, generația care dispune de cele mai puține locuri de muncă, de cea mai proastă calitate. Deci e ceva care nu funcționează bine aici. Vorbim în prezent despre o reformă a politicii de coeziune și indicatorul uh, ratei de șomaj a Uh, al tinerilor ar putea fi luat în considerare în plus față de indicatorul de venit. Politica de coeziune trebuie să creeze locuri de muncă. Iată un obiectiv urgent în țări în care jumătate din tinerii cu vârste sub 25 de ani se uh, regăsește în șomaj. Tinerii au nevoie de contracte uh, durabile, de contracte corecte de muncă. Uh, și reformele din sectorul muncii care sunt conduse în prezent nu au un adevărat corect, uh, caracter social. Ce îi așteaptă pe acești tineri? Uh, șomajul sau uh, emigrarea? Trebuie să identificăm reforme ale sectorului muncii care să nu mai includă simple măsuri de austeritate. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ernst. Doamna Ernst. Doamnelor și domnilor, sunt uimită. Domnul Barroso și colegii din, Colin, din, Col, din Consiliu ani de zile au um, impus um, politică de austeritate și iată, câțiva ani mai târziu se descoperă că avem șomeri iată, la uh, vedem la televizor că se vorbește despre uh, fonduri suplimentare. Domnule Han, de unde, din ce uh, casă ați scos acești 82 de miliarde? Suntem uh, aproape la finalul exercițiului financiar. De un... Știm că banii au fost programați. Nu putem să folosim trucuri. Uh, ce se întâmplă cu Irlanda, de exemplu? Este o întrebare concretă. Irlanda care și-a epuizat fondurilor, fondurile. Ce uh, sfaturi dați guvernului irlandez pentru combaterea șomajului? Bineînțeles că avem nevoie de o stimulare a politicii de ocupare. E clar acest lucru. Dar pentru asta avem nevoie de bani reali și avem nevoie și de alte lucruri, cum ar fi o protecție împotriva concedierii uh, și asigurarea unor locuri de muncă decente. Și am să vă spun și de ce nu avem nevoie. Nu avem nevoie în următoarea perioadă bugetară de condiționalitate macroeconomică. Nici măcar nu ar trebui să începem cu asta, pentru că vedem deja ce înseamnă acest lucru. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Are cuvântul acum doamna Lukacevska. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația economică și rata mare a șomajului în rândul tinerilor necesită acțiuni urgente. De aceea mă bucură faptul că Comisia Europeană și președintele Barroso au observat că uh, se pot reprograma aceste fonduri structurale și că se pot aloca uh, pentru programe destinate IMM-urilor și combaterii șomajului în rândul tinerilor. Însă aș vrea să știu dacă acest lucru se poate face eficient, rapid și uh, lin și dacă suma de 82 de miliarde de euro menționată de președinte este cu adevărat disponibilă. Cred că întrebarea principală este dacă statele membre doresc să reprogrameze fondurile structurale. Uh, pentru că astăzi peste 20% dintre tinerii din Europa sunt șomeri în medie. Este deci foarte important în contextul uh, combaterii șomajului să se utilizeze aceste fonduri, dar să se utilizeze eficient. Este important ca fondurile europene alocate pentru formare să financeze educație de înaltă calitate care să ofere abilități cerute pe piața muncii. Și e foarte important să fie uh, create locuri de muncă în IMM-uri. Datele statistice ne arată că doar 3% dintre IMM-uri sunt lideri în domeniul inovației. Multe IMM-uri nu doresc să solicite fonduri europene pentru că procesul este anevoios, iar procedurile sunt complexe și neclare. Cred că toată lumea este de acord cu faptul că dezvoltarea IMM-urilor este foarte importantă pentru creșterea PIB-ului, combaterea șomajului și stabilitatea economică. De asemenea, domnule comisar, cred că pentru dezbaterea de astăzi mii de oameni uh, că la dezbaterea de astăzi mii de oameni sunt foarte atenți, deci vă rog să-mi spuneți cum um, pregătiți, cum vedeți dumneavoastră aceste măsuri privind IMM-urile și combaterea șomajului. Cum le veți face eficiente? Mulțumesc! Grație, la parola. Mulțumesc, are cuvântul domnul Ulfskog, un minut și jumătate. Fru talman, en av de allvarligaste följderna av den europeiska krisen, det är den... Doamnă președinte, una dintre cele mai grave urmări ale crizei este șomajul în rândul tinerilor, până la 50%, după cum am auzit deja în această seară, în anumite state membre. Înainte de alegerile uh, din 2009, uh, domnul Barroso a promis că prioritatea sa principală va fi combaterea șomajului în rândul tinerilor. Dar nu am văzut foarte multe dovezi până astăzi. Există nevoi foarte mari, așteptări foarte, foarte mari, trebuie să facem ceva. Nu putem să lăsăm baltă generația tânără. Avem acum aproape 100 de miliarde de euro și ar fi minunat dacă am putea să îi utilizăm. Este într-adevăr târziu, dar ar fi totuși bine. Se pune întrebarea însă dacă banii vor fi preluați din fondurile structurale. Înseamnă acest lucru că fondurile structurale sunt cel mai jos în scara ierarhică? Putem să luăm bani de acolo atât de ușor, eu cred că sunt și alte posibilități. Nu trebuie să folosim fondurile structurale pentru asta. Iar apoi, cât timp va dura acest lucru? Pentru că disperarea este mare în rândul tinerilor. Trebuie ca lucrurile să meargă repede. Vă mulțumesc. Domnul Crisohelos, un minut. Υπάρχει μια αντίφαση γιατί ενώ συζητάμε για την κοινωνική συνοχή Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare că este vorba de o contradicție. Vorbim despre coeziune socială, însă în același timp Comisia urmărește o politică ce duce la un șomaj mai mare și care a uh, dus la dispariția multor IMM-uri în Grecia. Știți că în uh, Grecia 48% dintre tineri sunt șoma- șomeri și o mare proporție a populației în general tinerii sub 25 de ani sunt obligați să trăiască cu o scădere salarială de 32%. Ei trebuie să se, discur- să se descurce cu salarii de 440 de euro, chiar dacă lucrează 8, e- 8 ore pe zi și trebuie să trăiască o lună întreagă din acești bani. Mulți tineri părăsesc țara în astfel de uh, condiții. Există o politică de coeziune socială? Politica pe care o vedem acum are de-a face cu măsurile prevăzute în noul memorandum pentru Grecia? Există fonduri care nu au fost epuizate, pot fi utilizate pentru a crea locuri de muncă în Grecia, pentru a sprijini IMM-urile acolo? Aș dori să vă rog să analizăm politicile pentru combaterea crizei în Grecia și să facem o legătură între aceste politici și celelalte politici, economia, stimularea acestea, economia uh, verde, dar și coeziune. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Matias. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia și guvernele promit acum o reprogramare a fondurilor structurale pentru susținerea IMM-urilor și crearea de locuri de muncă. Totuși, anul trecut, la sfârșitul anului trecut, Comisia a decis anularea acordării de fonduri structurale țărilor care nu respectă criteriile în materie de deficit și de datorii. Și atunci nu este foarte clar ce contează. Prin urmare, v-aș întreba ceva foarte precis această decizie de a suspenda atribuirea de fonduri uh, structurale este o decizie care a fost anulată între timp, de la sfârșitul anului trecut? Grecia, Portugalia, Irlanda și alte țări vor putea să beneficieze totuși de fondurile structurale la care au dreptul dacă nu respectă criteriile impuse de dumneavoastră. De exemplu, în Portugalia, să știți că ne-am cam săturat de promisiuni. Grație la... Mulțumesc. Domnul uh, Teixeira, un minut și jumătate. Mulțumesc. Conform Eurostat, în Uniunea Europeană, cam 23 de milioane de persoane sunt șomere. Și în 2008, majoritatea tinerilor nu reușeau să-și găsească un loc de muncă. Rata șomajului în rândul tinerilor este cam de 20% în Europa, de 18% în SUA și 13% în Japonia. Suma de 82 de miliarde de euro anunțată de Comisia Europeană ar trebui să fie pusă la dispoziție, însă numai 3 miliarde sunt uh, dedicate Portugaliei adică 14% din uh, suma pentru perioada 2007-2013. Trebuie să utilizăm acești bani pentru a ne dinamiza economia, pentru a susține cercetarea și dezvoltarea și pentru a susține uh, crearea de locuri de muncă pentru tineri. Avem nevoie de această sumă ca să uh, consolidăm IMM-urile ca acestea să angajeze tineri și să răspundem uh, problemelor pieței muncii. Aș dori să știu ce măsuri sfătuiește, ce măsuri recomandă Comisia Europeană statelor membre. Portugalia dorește să treacă de la austeritate la creștere economică. Mulțumesc. Grație la parola. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Tirolian, un minut. Comisar. Domnule comisar, această inițiativă pleacă de la intenții bune. Într-adevăr, susținerea educației și a formării este esențială pentru ca tinerii noștri să poată să-și găsească locuri de muncă și uh, investițiile în viitor ne permit o capacitate de a ne dezvolta în mod durabil. Totuși, am dubii față de coerența globală a acțiunilor europene. Dacă Uniunea Europeană nu poate aduce o adevărată soluție în ceea ce privește creșterea, dacă rămâne obsedată de măsuri de pedepsire, de măsuri de austeritate, atunci nu va exista niciun fel de creștere pentru IMM-uri, nu vor exista locuri de muncă pentru tineri și toate eforturile vor fi în zadar. Ocuparea tinerilor este o prioritate pentru noi și atunci cum explicați, domnule comisar, propunerea de a reduce cu aproape 50% fondurile dedicate regiunilor uh, ultraperiferice, unde tinerii uh, sunt în, uh, într-o situație de șomaj foarte accentuată și unde uh, locuitorii sunt în continuare pedepsiți. Ne opunem acestei inițiative. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Cadec. Un minut și jumătate. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să vă spun tuturor că ne înțelegem bine aici la Strasbourg. Întotdeauna vreau să spun acest lucru. Propunerea domnului Barroso are meritul de a arăta că Uniunea Europeană, prin fondurile structurale, dispune de investiții publice importante și în aceste vremuri dificile merită să punem accentul pe acest lucru. 82 de miliarde de euro, spune domnul președinte al Comisiei, neafectate în perioada 2007-2013, ar putea să fie realocate pentru susținerea IMM-urilor și combaterii șomajului tinerilor. Mă întreb de unde vine această sumă. Se pare că președintele Barroso se referă la niște credite neprogramate care au fost repartizate însă între state și afectate unor programe operaționale. Pun la îndoială um, succesul reorientării acestor credite pentru că s-ar putea să nu fie benefică pe teren. Mai mult vă amintesc că fondurile structurale servesc deja în mare măsură IMM-urilor și creării de locuri de muncă pentru tineri și ar trebui să rămână așa și în următoarea perioadă de programare. Și vreau să amintesc colegului Omarji, care spunea adineauri uh, ceva în acest sens, că președintele Sarkozy a decis să implementeze taxa pe tranzacțiile financiare în Franța. În caz că n-a fost atent.

Mulțumesc. Care cuvântul domnul Kelly, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, cel mai important lucru pentru noi este să creăm locuri de muncă pentru tineri în Europa și, de asemenea, trebuie să stimulăm creșterea economică. Dacă reușim să facem asta, ar fi foarte bine însă mutarea fond unor fonduri din fonduri structurale în acest uh, sistem ar putea fi, util, ar putea fi utilă, dar nu știu, nu, nu sunt foarte sigur. Uh, de asemenea, nu știu cum ar putea Irlanda să beneficieze de asta. 82 de miliarde sunt foarte mulți bani sunt aproximativ 3 miliarde per stat și ar putea să, fie, să joace un rol foarte important. Dar mă gândesc la următoarele lucruri. În primul rând, flexibilitate. Fără flexibilitate văd uh, agenții de, de stat care ar putea să acapareze aceste fonduri și să uh, complice uh, realocarea lor. Uh, de asemenea, um, formările oferite tinerilor trebuie să fie practice, nu trebuie să fie uh, formări uh, forma, um, formale, uh, cum sunt cele oferite de obicei de stat. Și de asemenea, comunicarea față de autorități și autoritățile locale și comunicarea față de tineri trebuie să fie asigurate, astfel încât ei să știe că pot beneficia de aceste lucruri. Dacă facem acest, toate aceste lucruri, vom putea ajuta tinerii. Vă mulțumesc. Domnule, avia o minut și jumătate. Signor com- Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, concluziile Consiliului European, uh, care a avut loc recent și lucrările desfășurate de comisie, precum și eforturile de elaborare a orientărilor pentru 2013 au arătat clar că uh, prioritățile pe care trebuie să se concentreze finanțarea sunt promovarea creșterii, combaterea șomajului și mai ales combaterea șomajului în rândurile tinerilor. Și astfel Uh, eu uh, doresc să salut uh, inițiativa de a utiliza cele 82 de miliarde din programarea 2012-2013 în favoarea IMM-urilor, care reprezintă scheletul economiei noastre. Statisticile furnizate de comisie ne arată foarte clar acest lucru. IMM-urile reprezintă 85% din locurile de muncă create între anii 2002 și 2010. Ca urmare, este evident că avem nevoie să facem eforturi uh, în comun, în sinergie, în cooperare între bugetele europene și bugetele naționale pentru a concentra cât mai bine resursele disponibile în diferitele state membre în favoarea priorităților decise, mai ales în favoarea măsurilor și programelor care pot avea un efect concret asupra problemelor pe care tocmai le-am menționat. Cer așadar domnului comisar să specifice care vor fi acțiunile

Grazie. La... Mulțumesc. Are cuvântul domnul Higgins, două minute. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc doam- și să o felicit pe doamna Hübner pentru această întrebare orală. Criza a devastat uh, statisticile uh, de șomaj în rândul tinerilor în Anglia. Germania, țările de jos și Austria au o situație mai bună, dar în țările Baltice, Grecia, Slovacia, șomajul în rândul tinerilor este de 30 sau mai mare, iar în Spania este de 40% uh, sau peste 40%. Suntem o comunitate pe care de îmbătrânire, avem nevoie de tineri, avem nevoie de forță de muncă. Și tinerii părăsesc Europa dacă nu uh, vor avea oportunități. Sunt tineri, sunt inteligenți, mulți au o bună educație. Și eu mă uit în uh, țara mea. Majoritatea tinerilor uh, care au diplome Uh, de uh, bachelor, de master, unii au chiar și doctorate, au plecat în Australia, în Noua Zeelandă și de multe ori nu se vor întoarce. Bineînțeles că IMM-urile sunt uh, componenta esențială în țara mea, sunt peste 60% din locurile de muncă sunt oferite de acestea. Dar, sunt de acord cu colegul Kelly, dacă introducem un astfel de sistem trebuie ca el să fie flexibil, nu poate fi un program birocratic. Prea multe programe bune ale Uniunii Europene n-au avut rezultatele scontate din cauza birocrației. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Crața, două minute. Vă mulțumesc, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Subiectul pe care îl discutăm astăzi este foarte important pentru că se referă la tineri, cel mai important capital al tine, al Uniunii Europene și sunt cei mai afectați de șomaj și de criză și asta nu numai în țările precum uh, Grecia, foarte puternic afectate de criză, și în țările nordice tinerii uh, părăsesc țara și nu se duc numai în Europa, ci chiar și în afara Europei. Bineînțeles că trebuie să sprijinim întreprinderile, pentru că numai așa pot fi folosite talentele acestor tineri și ideile lor. Însă este nevoie de mai mult. Fondurile structurale sunt instrumentul de bază pentru Europa. Și sunt un, este uh, un instrument care compensează lipsa altor instrumente de solidaritate și așa mai departe. 82 de miliarde ar urma să fie realocate. Trebuie să se întâmple în cadrul planurilor de acțiune. De multe ori nu lipsesc fonduri, ci există mai degrabă probleme organizatorice pentru a utiliza aceste fonduri. Importante sunt domeniile și uh, domeniile precum tehnologiile și cercetarea de asemenea Aș dori să adresez următoarea întrebare. Aceste fonduri pot ele fi folosite în mod flexibil? Există regiuni care au probleme structurale mari și au nevoie de soluții uh, imediat. Alte regiuni sunt afectate de catastrofe. În țara mea, în Grecia, au existat uh, pagube de pe urma unor catastrofe naturale. Pot fi utilizate flexibil aceste mijloace? Mulțumesc! Vă mulțumesc. Sunt 10 persoane înscrise la cuvânt la Catch the Eye. Am să le dau tuturor cuvântul, însă am să îi rog să-și respecte timpul de vorbire. Domnul Nicolașici. Vážené kolegyne, kolegovia, návrh predsedu komisie Baroza, aby členské... Mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea domnului Baroso de a realoca fonduri înspre IMM-uri a dus în statele membre la incertitudine și îndoieli cu privire la necesitatea unei astfel de realocări. Situația actuală în absorpția fondurilor, de exemplu pentru perioada 2007-2013, au fost absorbite uneori numai o treime din fonduri, însă viteza absorpției se modifică. Cel puțin o treime din fondurile uh, disponibile au fost uh, absorbite, însă astfel se ajunge la dificultăți în statele membre și fondurile uneori sunt utilizate fără sens. Vă mulțumesc. Doamna Lukacevska. Słychać? O, dziękuję bardzo. Panie komisarzu, zabieram jeszcze raz głos. Mulțumesc. Domnule comisar, iau din nou cuvântul pentru că sunt foarte preocupată de domeniul formării. Acolo sunt cheltuite milioane de euro în programe ineficiente. Statisticile arată că fondurile sunt bine absorbite, societățile de formare sunt mulțumite pentru că au contracte, pentru că sunt mulți șomeri care trebuie să fie formați. Însă respectivele persoane nu reușesc apoi să intre în câmpul muncii, pentru că formarea la care au participat nu le furnizează competențele adecvate. Și atunci, domnule comisar, vă rog să-mi spuneți dacă s-au făcut studii legate de cât costă ca un șomer să se întoarcă pe uh, piața muncii. Și Câte fonduri europene sunt uh, angajate în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Beres! Mulțumesc! Domnule comisar, nu trebuie să uităm că această propunere contravine adoptării unei reguli numită regula de aur. Acest nou tratat nu prevede niciun fel de, pre... de dispoziție pro-creștere și pro-ocupare. Pe de o parte aveți un tratat, pe de altă parte aveți această declarație pe care astăzi trebuie să o puneți în aplicare. Atunci când căutați idei bune ca să favorizați eh, ocuparea tinerilor, vă invit să vă uitați un pic la ce face Parlamentul nostru, pentru că noi am redactat un raport privind ocuparea tinerilor și cred că acolo veți găsi propuneri foarte bune. În ceea ce privește utilizarea fondurilor structurale, ne uimesc contradicțiile din cadrul colegiului. Pe de o parte, când trebuie compensată regula de aur, se dorește mobilizarea fondurilor structurale, însă pe de altă parte se dorește să se folosească aceasta pentru a sancționa statele membre. La un moment dat va trebui să uh, alegeți o coerență, să vă gândiți cum puneți pe picioare Uniunea Europeană. Într-o clipă când începem discuția privind perspectivele financiare, ă, ne uimește această mutare a președintelui Barroso. Nu cumva bugetul ă, Uniunii Europene ar avea nevoie de resurse care să poată fi mobilizate în funcție de conjunctură pentru a implementa măsuri contraciclice și în acest caz propunerile pe care le-ați făcut în privința viitoarelor uh, scheme privind fondurile structurale este adaptat la situația de criză prin care trece Uniunea Europeană? Grazie, Mulțumesc, doamna Țică. Grazie

Mulțumesc, doamna Ferreira. Mulțumesc. Anunțul acestei uh, reprogramări a fondurilor structurale necesită niște clarificări suplimentare pentru că intră într-un exercițiu de retorică pură care își propune doar să ascundă niște defecte Pe de o parte avem uh, inițiativele de creștere și de încurajare a angajării tinerilor și pe de altă parte avem uh, măsuri pur, uh, cu caracter pur recesiv. Și atunci, cred că această retorică arată ipocrizie, pur și simplu. Înțelegem de la Comisie că avem la dispoziție 82 de miliarde de euro. 34 de miliarde de euro, adică 40% din această sumă ar fi dobânda pe care trebuie să o plătească Portugalia față de FMI. Și cred că ar trebui mai degrabă ca uh, statele membre să dea dovadă de solidaritate și să înceteze cu acest gen de uh, Uh, de propagandă care este o insultă pentru alte state membre. Grazie, la parola all'onorevole Pa. Mulțumesc. Domnul Pașca. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Tinerii au nevoie de muncă, iar politica vine după aceea. Din acest motiv, salut reacția Comisiei la, acea, la situația de pe piața locurilor de muncă. În multe state membre, șomajul în rândul tinerilor a crescut în mod uh, semnificativ. Finanțarea uh, unor măsuri în acest uh, sens mi se pare o inițiativă corectă. În, în anumite state membre, șomajul în rândul uh, tinerilor este de aproximativ 30%, în anumite state membre se apropie chiar de 50%. Iar dacă tinerii, după ce termină școala, uh, nu găsesc un loc de muncă, la un moment dat renunță uh, să mai caute un loc de muncă și nu mai au alte venituri decât uh, cele oferite de, de sistemul social. De aceea salut și inițiativa uh,

a Propunerea președintelui Barroso de a folosi fondurile structurale rămase pentru a sprijini IMM-urile și a crea locuri de muncă pentru tineri este binevenită, mai ales pentru țările care sunt în recis, recesiune, cum este și Portugalia. Există mari dificultăți cu finanțarea uh, economiei, mai ales uh, IMM-urile uh, au mari dificultăți de a se finanța prin intermediul băncilor în regiuni precum uh, Azor, insulele Azore. Absorpția fondurilor europene este foarte mare, însă posibilitatea reală de a sprijini economia prin IMM-uri este limitată. Tinerii noștri sunt cel mai bine pregătiți, au, sunt mai bine pregătiți ca niciodată și trebuie să reușească pe piața muncii, pentru că astfel vor contribui la creșterea economică. Aș dori să știu cum vor fi distribuiți acești bani și cum pot regiunile să utilizeze aceste fonduri. Mulțumesc, domnul Regnar. Doamna Regnar. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună seara, domnule comisar. Având în vedere măsurile de austeritate, aceste inițiative de sprijinire a IMM-urilor și de combatere a șomajului în rândul tinerilor sunt ca o luminiță la capătul tunelului. Sunt austriacă, la fel ca și dumneavoastră, domnule comisar, și șeful uh, și prim-ministrul uh, austriac a fost cel care a prezentat această uh, Uh, propunere. Șomajul uh, în rândul tinerilor este, slavă Domnului, mic în Australia. Și asta pentru că există uh, conștientizarea faptului în, Aust în Austria că tinerii trebuie să fie siguri că își pot găsi un loc de muncă și că formarea lor este adaptată. Este corect ca până la finalul lui 2013 să se creeze 2 milioane de noi locuri de muncă pentru tineri prin fonduri alocate de la fonduri uh, social european și asta la o rată de cofinanțare de 10% și în condiții simplificate. Domnule comisar, însă trebuie să fim atenți să nu pasăm banii dintr-o parte într-alta fără să avem rezultate. Vă mulțumesc. Domnul Prendergast. Thank you. Um, Mulțumesc. La această declarație, la summitul neoficial de, de cel mai recent, președintele Barroso s-a referit la reutilizarea acestor fonduri pentru a susține IMM-urile și a uh, promova ocuparea tinerilor. E vorba de măsuri pentru cele opt state cele mai afectate de criză, și trebuie să fie explorate posibilitățile de finanțare. Este vorba de fonduri ce ar putea fi realocate din Fondul Social European. Dar nu putem să reducem fondurile structurale pentru a introduce programe noi. Avem nevoie de noi surse de finanțare pentru a rezolva această problemă. Avem nevoie de măsuri specifice adiționale, iar un alt lucru necesar este crearea de structuri necesare pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, ca să ne asigurăm că următoarea generație nu poartă această povară și are acces la ocupare și educație. Grație la discuțiune. Mulțumesc, aici se încheie dezbaterea. Are cuvântul domnul comisar Hahn. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Discuția a arătat că în Parlament există o cunoaștere foarte bună a modului în care sunt utilizate fondurile structurale, ceea ce, bineînțeles, pentru mine este ceva foarte plăcut. Însă discuția ne arată, ne-a arătat de asemenea că fondurile structurale sunt un instrument cuprinzător și eficace cel mai cuprinzător și eficace din Uniunea Europeană pentru a uh, pune în aplicare obiectivele europene. Propunerea președintelui Barroso este o chemare energică având în vedere situația uh, dură și uh, în rândul uh, tinerilor și în ceea ce privește șomajul și președintelui Barroso este foarte clar care sunt regulile jocului în uh, domeniul fondurilor structurale, însă trebuie să știm că aproximativ 82 de miliarde la ora actuală nu sunt atribuite unor proiecte în mod direct. Și drept urmare este legitim și chiar binevenit să ne întrebăm dacă nu există posibilități de reorientare a acestor fonduri, de a vedea dacă acești bani care nu sunt uh, alocați unor proiecte, dar care sunt alocați, bineînțeles, unor regiuni, e bine dacă aceste uh, fonduri nu ar putea fi utilizate în mod optim, mai ales pentru crearea uh, locurilor de muncă pentru tineri. Să nu uităm că majoritatea programelor operative în anii 2005-2006 au fost uh, discutate și adoptate într-o cu totul altă situație economică. Drept urmare, având în vedere situația actuală, trebuie să ne punem întrebarea dacă nu putem să um, utilizăm aceste fonduri în aceste scopuri în acele opt state membre cu uh, un mare șomaj în rândul tinerilor uh, se vor purta și se, poartă, se vor purta până la sfârșitul lunii februarie discuții pentru a vedea ce se poate face. Comisia vă va prezenta rezultatele acestor discuții la, în luna martie. În uh, domeniul colegului Andor. Se fac uh, lucrări pregătitoare, foarte cuprinzătoare în domeniul uh, și cu privire la uh, oportunitățile acordate tinerilor. Și, bineînțeles, uh, se, se fac propuneri cu privire la ceea ce se poate face pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. Iar tocmai aceste discuții, aceste dezbateri uh, vor fi folosite pentru a crea soluții pentru ca în fiecare regiune uh, să se poată ajunge la o îmbunătățire a situației pentru a se căuta soluții în acest sens, bineînțeles. Dar și aici trebuie spus și mi se pare corect să o spun că nu putem obține o îmbunătățire a situației de azi pe mâine. Însă important este faptul că acum este momentul să acționăm, este momentul să luăm inițiative și sper că vom putea cu toții să uh, sprijinim acest, uh, această propunere. Și sper că în primele, în primele uh, săptămâni, luni după adoptarea acestor propuneri să putem vedea primele rezultate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Cu aceasta încheiem dezbaterea cu privire la acest raport, cu, această, cu privire la această întrebare orală. Ordinea de